Good afternoon. We can starting. Uh, um, uh, we, have. Uh, uh, Bună ziua. Haideți să începem reuniunea pentru că avem o ordine de zi încărcată. Primul punct este comunicarea președintelui primii recomandările coordonatorilor și o să continui în limba mea maternă. maternă. Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește reuniunea coordonatorilor și deciziile adoptate de aceștia, uh, o să aștept puțin până când uh, vă puneți căștile. Am decis, în legătură cu numirea raportorilor, să adoptăm, am decis de fapt redactarea unui nou raport din proprie inițiativă referitor la rolul orașelor în Uniunea Europeană. Am ținut, am ținut cont de faptul că s-ar putea ca și Comisia Regii să dorească să consemneze acest raport, însă este un punct care a rămas deschis. Am discutat și alte teme, cum ar fi punerea în aplicare a cartei uh, privind drepturile fundamentale. Coordonatorii au uh, dat un aviz negativ cererii Comisiei uh, Libe pentru ca și Comisia liberă uh, să se ocupe de acest uh, raport. Am discutat și alte subiecte, în mod specific câteva cerere din partea grupurilor politice referitoare la legalitatea unor practici a unor grupuri politice din Europa. Și dacă aceste Uh, practici respectă actele de bază ale Parlamentului European. Toate grupurile politice sunt uh, invitate să participe la acest uh, raport, însă activitățile preliminare vor fi desfășurate de doamna Bresov și de domnul Șöpflin și sarcina dumnealor este de a pregăti o abordare inițială, după care se vor putea implica și raportorii din umbră. În ceea ce privește reuniunea extraordinară a Comisiei uh, AFCO din data de 23 iunie, cu această ocazie preconizăm că va, că um, va participa la această reuniune domnul Timmermans, vicepreședintele, prin vicepreședintele Comisiei, la ora 15 și aș dori să vă invit pe toți să participați la această reuniune. Unii dintre dumneavoastră ați cerut să îl invităm pe domnul uh, Timmermans pentru că Mm, dorim să ne, să ne să răspundă la o serie de, de întrebări. De exemplu, o întrebare a domnului Schöpflin uh, privind poziția Comisiei uh, Europene vis-a-vis -vis de raportul de punere în aplicare a programului Europa pentru cetățeni. Acestea sunt comunicările privind uh, deciziile coordonatorilor și acum putem trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, pe democrația în Uniunea Europeană. Și aici aș dori să vă aduc aminte, doamnelor și domnilor, că am avut deja un prim schimb de opinii în data de 20, 28 aprilie. Domnul Ramon Iaraughi Atondo, ne-a prezentat cu ocazia respectivă proiectul de aviz și am avut o dezbatere rodnică. Am decis să continuăm dezbaterile și să mai lucrăm la uh, documentul de lucru și acum suntem pe punctul de a începe al doilea schimb de opinii pe marginea acestui uh, document. Câteva cuvinte legătură cu calendarul propus. Pe data de septembrie 29 după data 29 septembrie. Sperăm ca proiectul de raport să poată fi gata pentru a fi uh, tradus. Termenul limită de depunere a amendamentelor fiind 13 uh, octombrie. Discutarea acestor amendamente va avea loc în data de 8 noiembrie și, în fine, votul este prevăzut pe data de 5 decembrie 2016. Și acum aș dori să dau cuvântul domnului Ramon Iaureghi Atondo, pentru a ne prezenta proiectul de raport, după care va veni rândul raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus deja, documentul pe care îl discutăm astăzi este al doilea document de lucru. În continuare are o formă succintă, pentru că există o limită a numărului de cuvinte a, pentru documentele de lucru în general. Drept urmare, proiectul, este vorba de proiectul inițial prezentat anterior, care a fost uh, corectat, modificat, ținând uh, ținând seama de, coment- de comentariile făcute pe parcursul și după prima dezbatere acestui document. După cum a spus și uh, președintele, trebuie să prezentăm un prim proiect al unui raport oficial până la sfârșitul lunii septembrie. În octombrie, uh, până în octombrie vom avea ocazia să depunem amendamente urmând ca votul să aibă loc cândva la sfârșitul anului. În urma sugestiilor făcute de mai mulți colegi, am eliminat multe din remarcile politice din partea introductivă referitoare la motivele existenței unei crize politice, la motivele uh, deziluziilor uh, răspândite în rândul cetățenilor uh, euro- europeni. La propunerea domnului Preda, am eliminat și trimiterile la criza economică și așa mai departe, pentru că nu aceasta era partea cheie a raportului. În calitate de raportor, desigur, datoria mea este să caut consensul. Drept urmare, am uh, subțiat explicațiile politice referitoare la, la criză. Am uh, analizat, uh, fac trimitere la lipsa de legătura cetățenilor cu instituțiile europene. Înțeleg că există, există divergențe de opinii privind uh, motivele pentru care am ajuns în această situa- situație. Uh, Cam atâta din punctul de vedere al, al introducerii și în urma propunerilor făcute de doamna Barbara Spinelli am inclus câteva exemple um, pozitive mm, legate de introducerea e-democrației în Europeană, uh, instrumentul introdus în uh, Italia în mai anul uh, trecut, de exemplu, și este un foarte bun exemplu despre cum poate îmbunătăți funcționarea de democrațiilor uh, tehnicile de comunicare. În, uh, apoi, în urma propunerii doamnei Anderson, am eliminat câteva trimiteri care ar putea fi greșit interpretate referitoare la abuzurile cauzate de anumite grupuri de lobby uh, a informațiilor care sunt uh, disponibile pe internet. Am putea face o trimitere la efectul de bumerang uh, posibil dacă informațiile sunt accesibile în mod deschis și faptul că aceste informații Uh, ar putea să fie uh, folosit într-un mod uh, abuziv sau ar putea să le interpreteze în mod greșit, voit. Și am eliminat acest lucru la, în urma cererii doamnei Anderson. Foarte mulți colegi au participat la prima dezbatere și am introdus propuneri privind liniile de acțiune pe care trebuie să le respectăm pe viitor. În mod special, domnul Preda m-a determinat să consider că acest raport ar trebui să fie un util nu doar pentru instituții. Uh, de ce să nu fie un document util și pentru parlamentele naționale, de exemplu? Să nu um, fie un raport de nișă relevant doar pentru instituția noastră. Și nu ar trebui să limităm uh, recomandările făcute în acest uh, raport și din acest punct de vedere, recomandările făcute pe plan european ar putea să fie compatibile și cu uh, planul național și cred că am răspuns uh, îngrijorilor exprimate de domnul Preda în intervenția sa. Doamna Spinelli, uh, doamna Adinolvi și domnul Teri Cabras s-au referit la necesitatea de a dispune de resurse tehnice suficiente pentru a uh, Uh, educa mai bine cetățenii în legătură cu aceste uh, mijloace tehnice existente. Doar dacă predăm oamenilor uh, cunoștințele necesare privind tehnologiile de comunicație, doar dacă depășim analfabetismul digital, doar dacă vom face acest lucru, vom reuși să depășim această prăpastie democratică, să depășim uh, și prăpastia digitală care există. Doamna, tot în urma cererilor doamnei Adinolfi, am uh, inclus și trimiteri la incluziune uh, electronică pentru a reuși să depășim uh, Uh, falia digitală existentă din punctul de vedere al uh, răspândirii, al acoperirii uh, tehnologiei de informare și de comunicare. Pentru că dacă TIC nu va fi disponibil tuturor, atunci va fi foarte dificil cetățenilor să aibă acces la e democrația și atunci acest concept își va pierde din relevanță. Am introdus și idei referitoare la garantarea folosirii uh, internetului, uh, protejarea datelor cu caracter personal și așa mai departe. Mercedes Bresso uh, a dorit să facem trimiterea și la necesitatea ca tehnologiile digitale să se folosească mai mult în procedurile de consultare publică. Ar trebui să avem o evaluare a impactului să vedem dacă uh, e-democrația funcționează, este utilă pentru îmbunătățirea procesului decizional. Domnul, în urma propunerilor domnului Șeflin, uh, doamnei Adinolfi, am introdus o trimitere la mecanism, la un mecanism interactiv care să permită cetățenilor să comunice mai bine cu autoritățile alese care îi uh, reprezintă. Um, tehnologiile comunicării ar trebui să, faci, să faciliteze o ascultare activă, să promoveze contribuirea la uh, dezbaterea publică, pentru că astfel am uh, reduce și mai mult distanța între uh, public și factorii decizionali. Domnul Șeflin, de asemenea, a considerat că uh, trebuie să facem trimitere la necesitatea de a fi foarte uh, precauți. Democrația în sine este un proces uh, dinamic și cooperarea cu tehnologiile de, de comunicare trebuie să fie făcută monitorizând evoluțiile și recurgând la măsuri necesare dacă acest lucru este necesară. Apoi, este evident că trebuie să dăm dovadă de deschidere față de repercursiunile posibile ale e-democrației. Acestea sunt ideile de bază care se regăsesc acum în text, dar rămân deschis și unor sugestii ulterioare din partea colegilor. Domnule președinte, este uh, acest document, um, pornind de la acest document, uh, vom, uh, voi uh, face o propunere de notex în următoarele zile. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Și acum dăm cuvântul raportorilor din umbra, domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc domnului raportor pentru această versiune revizuită a documentului de lucru. Așa cum a spus și dumnealui, în mod uh, foarte precis și detaliat, acest nou document a ținut uh, cont de observațiile pe care le-au făcut uh, colegii, eu inclusiv, și sunt bucuros să constat că trimiterile care puteau să fie um, interpretate în mod neadecvat uh, din uh, uh, introducerea acum au dispărut. Cred că trebuie să ne concentrăm pe evoluțiile structurale majore, pe lucrurile cele mai importante care se petrec în acest domeniu și care, de fapt, schimbă concepția noastră despre politică. Astăzi, cu internetul, cu rețelele de socializare, Twitter, Facebook și altele, democrațiile trebuie să se adapteze, trebuie să se adapteze acestor noi forme de exprimare, de mobilizare. Deci sunt noi forme de mobilizare și se garantează o participare politică um, în sensul clasic, diferită de participarea politică în sensul clasic. Atunci când vorbește despre evoluția digitală, care um, necesită toată atenția noastră și pentru care este nevoie de o analiză în profunzime, eu sunt de acord. Observațiile de la punctul 5 sunt de asemenea pertinente, vorbește despre o maturitate a democrației electronice și această revoluție digitală constantă presupune o adaptare a sistemelor noastre democratice pentru că ea coexistă cu formele tradiționale de democrație reprezentativă, așa cum le cunoaștem de mai multe decenii. Mă mai bucur să văd că uh, alineatul unde se vorbește despre împăcarea intereselor publice și private în cadrul uh, democrației a fost reformulat și acum mi se pare că este mai neutru și mai uh, cuprinzător. În ceea ce privește recomandările și felul în care va arăta viitorul raport, apreciez faptul că se vorbește despre sectorul educației și cât de important este acesta din urmă pentru uh, a permite publicului larg să aibă competențe în domeniul tehnologiei informației. Niciodată nu trebuie să uităm sectorul um, educativ. Câteva cuvinte despre studiul pe care Comisia l-a comandat, Comisia noastră l-a comandat și găsesc că este o idee foarte bună, studiul despre votul electronic, e-voting, și potențialul uh, de creștere a participării la uh, vot uh, prin folosirea votului electronic este absolut real. E suficient să faci o comparație între rata de participare la vot în Belgia și în Slovacia la ultimele alegeri europene și poți să vezi că uh, în Belgia rata este de jur de 88%, pe când uh, în Slovacia este de sub 20%. Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de și alți parametri, și anume că în Belgia votul este obligatoriu. Deci poate ar fi fost mai bine să comparați Belgia și o țară precum Cipru, unde, și, unde de asemenea votul este obligatoriu atât pentru votul la alegerile europene, cât și pentru uh, alegerile uh, generale. Mă rog, aceasta era o observație despre studiu, care în rest mi se pare interesant, cu atât mai mult cu cât uh, această transformare a sistemelor de vot nu este chiar atât de ușoară, Însă, în acest studiu se vorbește doar despre cazul um, Estoniei, care este țară model, și apoi două alte exemple, Elveția și Norvegia, care de fapt nu fac parte din UE. În rest, putem spune că acest studiu este util, uh, bine conceput și felicit pe autori. Apoi, studiul despre e-participation Concluzia acestui studiu este că cetățenii nu sunt suficient de bine informați în ce privește platformele de participare. Și una dintre provocările majore pentru această nouă formă de participare este să uh, pună capăt lipsei de interes a publicului european pentru politică în general. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să vedem realitatea cu ochii, pentru că avem nevoie de acțiuni uh, majore. Mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate, domnului raportor, și sunt convins că rezultatul final va fi unul de bună calitate. Mulțumim! Doamna Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu colegului Atondo pentru eforturile dumnealui pe acest subiect, democrația electronică și oportunitățile pe care le reprezintă um, internetul pentru democrația directă. Îi mulțumesc că a reținut multe dintre observațiile mele, dar îmi pare rău că s-a renunțat la introducere. Introducerea în care se vorbea despre faptul că acum oamenii nu mai sunt atât de interesați de politică. Mie nu mi se părea deloc că, că era interpretabil uh, din punct de vedere ideologic. Eu cred din potrivă că era un instantaneu al realității. Părerea mea este diferită de cea a domnului Preda. Și de asemenea regret faptul că documentul de lucru pe care îl avem, l-am primit în urmă cu câteva zile, dar de fapt nu este ultima versiune, este versiunea din luna aprilie. Deci eu nu pot să vorbesc decât bazându-mă pe fosta versiune. Și tocmai pe acest punct fosta introducere, eu V-aș ruga să fiți și mai explicit, să trageți semnalul de alarmă. Suntem în ajunul referendumului din Regatul Unit și cele mai multe sondaje de câteva zile deja arată că va câștiga uh, tabăra Brexit. Ceea ce este dovada clară a uh, îndepărtării cetățenilor de politică fenomen care nu afectează doar Regatul Unit, ci și multe alte state membre și s-ar putea ca după Brexit să existe același fenomen și în alte state membre. Deci eu cred pe, că domnul raportor ar putea să salveze câteva dintre ideile pe care le exprimase în introducere și să le introducă totuși undeva în rezoluție. Încep așadar cu introducerea, cu preambulul care acum a dispărut, dar uh, care avea niște idei foarte bune și care pot foarte bine să fie uh, reintroduse în textul rezoluției. În documentul din aprilie se vorbește despre indiferența cetățenilor, despre dezamăgirea lor, despre acest sentiment pe care îl au că politica nu îi mai reprezintă, despre tendința lor de a nu mai participa și de a se distanța de politică. Eu cred că trebuie să spunem clar că suntem în fața unei respingeri a proiectului uh, european în uh, totalitate, mai degrabă decât respingerea instituțiilor. Și această respingere nu știu dacă este o formă de indiferență, ci este mai degrabă manifestarea uh, Uh, uh, furie, a enervării. Noi putem să le, să spunem populism, dar de fapt uh, uh ne uh, înșelăm pe noi înșine. Și ieri în negocierile uh, interinstituționale cu Grecia și mâine cu Brexitul avem um, ilustrarea acestui eșec al proiectului european. Să știți că în mișcarea Brexit există un uh, curent de gândire democratic, indiferent că ne place sau nu, și noi nu putem să rămânem nepăsători. Problema uh, suveranității se pune cu putere, suveranitatea populară, nu numai suveranitatea națională și mulți lideri englezi care sunt favorabili ieșirii din UE citează exemplul Greciei. Din în democrația europeană, de fapt, s-a creat o prăpastie între demos și kratos, între popor și guvernanță. Mi se pare că uh, aceasta este principala problemă. Trec acum la părțile pozitive. La această uh, ne, față de această nemulțumire a cetățenilor, instituțiile europene reacționează ca și cum uh, nu le-ar privi în niciun fel. Și Comisia a demonstrat acest lucru de nenumărate ori prin atitudinea sa. De exemplu, în răspunsul pe care l-a dat Parlamentului apropo de inițiativa cetățenească. Citesc doar un fragment din declarația Comisiei. Comisia consideră că la doar trei ani după intrarea în vigoare, este prea devreme ca să se promoveze o revizuire legislativă a regulamentului o frază care dezvăluie sur, uh, surzimea uh, instanțelor europene uh, față de ce au de spus cetățenii prin acest instrument de politică directă. Sau, mai bine zis, instrument de democrație directă, spune vorbitoarea. Ceea ce spune Comisia, de fapt, e că e prea devreme să ascultăm vocea cetățenilor. Intrând acum uh, mai în detaliu și făcând trimitere la capitolul despre căile de urmat în acest uh, domeniu, aș vrea acum să subliniez doar un punct. Atunci când se spune că tehnologia digitală trebuie să ajute la îmbunătățirea guvernanței în procesul decizional, vreau să-i spun uh, raportorului să nu se oprească aici știind că suntem în plină criză, că ne aflăm într-o situație de deficit de democrație, obiectivul nu trebuie să fie doar guvernanța, ci, în primul rând, o participare a cetățenilor care să nu uh, existe doar de formă, ci să fie reală și să existe o adevărată transparență, astfel încât cetățenii să nu aibă senzația că sunt uh, complet ignorați de către instituțiile comunitare. Uh, încă de pe 10 aprilie, de când a avut loc ultima reuniune, eu am insistat asupra faptului că democrația electronică trebuie să fie o procedură, nu doar o experiență izolată, un, un, un proces de lungă durată. Construcția europeană trebuie, după părerea mea, să se transforme. Și această rezoluție este o bună oportunitate de a afirma acest lucru. În prezent, construcția europeană este văzută ca un exercițiu de putere uh, de sus în jos. Ar trebui să ne bazăm din nou pe suveranitatea populară și să elaborăm noi metode de jos în sus. Altfel, discuțiile de ieri despre Brexit și cele de astăzi despre Brexit vor fi începutul sfârșitului proiectului european. Mulțumesc. Bardzo dziękuję pani poseł Spinelli. Mulțumesc, doamna Spinelli. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Șomflin. Scuzați, mă scuzați, spune președintele. Nu, domnul Șoflin poate să vorbească și apoi uh, am să iau și eu cuvântul. Da, nu sunteți feriți a raportorilor din umbră, spune președintele. Deci dau cuvântul mai întâi domnului Șomflin. Vă mulțumesc. Câteva observații. Apropo de ce ne-a spus doamna Spinelli. care de fapt nu are decât o legătură indirectă cu raportul. Întotdeauna există o prăpastie între Demos și Kratos. Pentru că e din cauza felului în care funcționează democrația reprezentativă. Poate că mai importantă este dimensiunea, adâncimea prăpastiei. Eu însă am fost raportor de curând pe un subiect uh, despre care știu că comisia vrea să-l lase undeva uitat într-un sertar. Ei nu mai vor să se ocupe de um, inițiativa cetățenească și uh, Oricum, vreau să-l felicit pe raportor, să mă alătur celor care deja l-au felicitat și am câteva observații mai tehnice. Eu aș sublinia mai, într-o mai mare măsură uh, nevoia securității, securitatea de internet. Eu nu sunt specialist în domeniu, însă orice formă de securitate poate să fie încălcată. Pentru mine e cumva de la sine înțeles în ce privește internetul. Știind acest lucru, trebuie să ne gândim dacă nivelul de securitate este suficient. Apoi, toată această lume electronică evoluează cu viteza luminii din cauza modificărilor tehnologice. În urmă cu câțiva ani nu puteam să ne închipuim că vom avea telefoane inteligente, atât de subțiri și atât de ușoare. Uh, există uh, oameni în ziua de azi care niciodată n-au văzut o mașină de scris. Nici măcar nu poți să bănuiești încotro se va îndrepta uh, tehnologia și cât de repede echipamentele de astăzi vor fi depășite. Deci noi vorbim despre procese care evoluează foarte rapid, însă democrația, um, viața politică, nu pot să existe într-un lume care evoluează într-un ritm atât de alert. Au nevoie de stabilitate. Și e foarte bine să vrei să ți pasul cu tehnologia, este chiar indispensabil, pentru că altfel vom pierde acest tren. S-a vorbit despre educație. Eu o văd puțin diferit, și anume că trebuie să beneficiez tot timpul de o îmbogățire a cunoștințelor, de o îmbunătățire a competențelor tale. Însă toate societățile noastre sunt afectate de schimbare, aici, în Occident. Nu e vorba doar despre îmbătrânirea populației, care este inevitabilă, dar cei care acum au 30 de ani, probabil că vor trăi până pe la 100 de ani. Deci, uh, balanța um, între categoriile de vârstă va fi diferită. Eu nu știu cum va fi pe viitor. Dar Mă aștept ca pentru a putea să beneficieze democrația electronică vei avea nevoie de noi competențe ca să poți să folosești aceste noi tehnologii. În trecut nu se punea problema așa. Deci, cum spuneam, este un proces fără sfârșit și trebuie să ținem cont de acest lucru. Bardzo Mulțumesc foarte mult, domnule. Domnul Lavrie, bine ați venit la comisia noastră pentru prima dată. Vous excuserez mon outrecuidance de prendre la... Mulțumesc. Da, poate că sunt puțin uh, îndrăzneț, prea îndrăzneț să iau cuvântul la prima participare a mea la această comisie cuvântul. Sunt doar membru supleant și deci mă arunc cumva în această vâltoare și vreau și eu să introduc uh, cumva remarcile mele, care de fapt nu fac decât să completeze ceea ce s-a spus deja de către colegi. Vreau să vă spun că eu sunt un ales într-o circunscripție cu 9000 de locuitori și care acoperă 15% din uh, Republica Franceză, unde există și uh, Uh, orașe și centre urbane, dar și sate, sătuce, unde nu prea-și pune nimeni întrebarea în legătură cu e-guvernanță și e-accesibilitate, deoarece, pur și simplu, fizic vorbind, nu există acces la internet. Ce să mai vorbim despre un internet uh, rapid sau fiabil. Și cred că în propunerile de care ne spuneți, mai ales la sfârșit, nu mai intru în detaliu privind prima parte, mă refer la aceste uh, spune la pagina 5 -a, spuneți că doriți să se depășească fractura digitală și un acces generalizat la tehnologie pentru toți cetățenii. Trebuie să se pună accentul, zic eu, pe acces în toate teritoriile, peste tot, în toate zonele, nu, nu de către toți cetățenii, mai ales în zonele cele mai puțin populate pentru ca cetățenii să-și poată deja spune problema dacă au acces la internet sigur sau nesigur, singur, deja să aibă un acces. E un lux deja în circunscripția mea. Și și m-am amuzat să suprapun două hărți uh, cu rezultate electorale și, bineînțeles, m-am gândit la votul extrem, extremist, care e cu atât mai evident cu cât există senzația că se procedează la o excludere a unora de la tehnologie și, de fapt, nu e vorba de imigrație sau de altceva, pur și simplu e vorba de lipsă de acces la economia modernă, la tehnologie, la nimic actual. În aceste condiții, cetățenii rămân cumva cu senzația că sunt cetățeni de mâna a doua și ce să mai vorbim despre dorința de a face din ei cetățeni, e-cetățeni, cetățeni ai erei digitale. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Pan poseł Anderson. Proszę bardzo. Domnul Anderson, mulțumesc foarte mult. Un lucru ar trebui să fie menționat mai explicit, nu știu cum se va formula asta, este următorul. Oportunitățile pe care le oferă e-democrația pentru cetățeni, ajutându-i pe aceștia să își dea cu părerea privind procesul politic și participarea la procesul politic în general. Astăzi, în sistemul actual, interesul public publicului larg nu este la fel de puternic ca interesele private speciale, cum sunt ele numite. Dacă ai interese speciale, poți să-ți plătești mulți lobiști și mulți specialiști ca să poată cu bani și cu timp la dispoziție să-și îți promoveze ție interesele tale și atunci ai avantaje, ai informații la dispoziție. Și dacă aceste informații ar găsi și pe internet, gratuit, uh, pentru cetățeni, ar fi cu totul altceva. Ar fi, iată, o bună, e democrație ar fi o bună cale de a reechilibra jocul pentru că astăzi el este mult prea în favoarea intereselor speciale și a lobby-ului. Asta ar fi o bună veste. În ce privește votul electronic sau votul pe internet, mi se pare destul de echilibrat textul. Dacă aș scrie eu acest textul, aș spune că votul, e-votul, este o idee cât se poate de proastă, care nu va putea niciodată să fie implementat în mod sigur. Dar știu că în comisia noastră sunt păreri diverse și variate și trebuie să găsim o soluție consensuală. Și obțin asta trebuie să ne dorim și cred că până la urmă cu acest text chiar și ne apropiem de acest deziderat. Aș adăuga un lucru. Și anume, avem frauda electorală care poate să apară dar există și posibilitățile de abuzare ale sistemului de votare electronică sau pe internet. Și dacă e să facem asta, trebuie să vedem în ce măsură cetățenii au încredere în sistemul acesta de votare. Pentru că astăzi votul pe internet existent este foarte greu de decriptat de cetățeni pentru că pur și simplu cetățenii nu pot să înțeleagă neapărat toate aceste tipuri tehnice și ce se întâmplă când o, o bălătărie electorală se duce e, ehm, la limită și e, ehm, rezultatul este deci eh, obținut eh, la limită, la mustață, oamenii trebuie să înțeleagă de ce s-a întâmplat așa și nu altcumva, să aibă încredere în tehnologie, cu alte cuvinte. Mai sunt și alte lucruri de spus, dar în general aș spune că textul este bun și dacă aș comenta, aș comenta pe chestiunile pe care le-aș numi mai minore. La început se spune că e nevoie de reformarea reformelor ă, proceselor electorale pentru ca publicul să aibă ceva de spus în acest proces. Sau mai mult decât de trecut, dar bun, dar ce înseamnă asta? Poate că ar trebui să avem ă, praguri electorale mai joase, uh, ar trebui să avem uh, o, o altă împărțire a circumscripțiilor? De ce nu? Poate sisteme de votare mai personalizate, mai individualizate, așa cum a încercat și în mare parte reușit uh, Suedia să o facă, poate într-un mod bizar, în ultimele 10 ani, poate că de fapt nu e o idee așa de bună. Mi-ar place să ne menținem la obiect cu acest raport, și anume, să nu uităm, e-democrația. Să încercăm să evităm fraze care sună foarte frumos, dar poate că, de fapt, nu sunt așa de ușor de descifrat și mulțumesc raportorului pentru munca deosebită. Mulțumesc foarte mult! Doamna Brescu. Grazie. Mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc domnului uh, colegului Ramon pentru acest al doilea document de lucru, care, bineînțeles, nu este încă finalizat și, bineînțeles, că dezbaterea continuă și reflexia continuă. Cred că acest text conține, totuși, elementele principale care să ne ajută în acest demers, în această reflexie, care, bineînțeles, reprezintă o dezbatere amplă, ceea ce face că este și o dezbatere dificil de purtat. E bine că s-au făcut, deci s-a făcut deja o distinție între diferitele etape ale acestui proces până la utilizarea deplină a instrumentelor digitale uh, în e-democrație, la care încă n-am ajuns. Multe lucruri s-au spus uh, de către doamna Spinelli, cu unele sunt de acord, cu unele mai puțin. Multe se referă așadar la funcționarea mai bună sau mai degrabă mai proastă a democrației noastre în general. Acum, poate că instrumentele de e-democrație ar putea să ne ajute aici pentru a rectifica tirul, dar nu cred că asta este soluția la problemele noastre așa cum spune, ar spune McClone, instrumentul e mesajul da, nu numai sau nu în totalitate. Situația e-democrației este, sau democrație este mult mai complexă. Vom vedea uh, și ne gândim la referendumul din uh, Marea Britanie, uh, ne gândim uh, așadar la aceste instrumente, cum sunt referendumurile, ca instrumente democratice care reprezintă fiecare atât avantaje cât și dezavantaje sau probleme. Cred, totuși, că evaluarea noastră poate să se întâmple astăzi uh, mai mult decât în trecut. La ce mă refer? Colegul Ramon a vorbit uh, despre rezolvarea problemei cu prăpastia digitală. Dacă aceasta nu este rezolvată, nu se întâmplă nimic. Ideea este ca autoritățile, administrația să folosească cât mai multe instrumente digitale pentru a ușura viața cetățenilor. Adică să se trimite ceva online și, bineînțeles, să se renunță la acele, acea hârțogărie pe care o trimiți prin poștă. Așa cum se întâmplă din ce în ce mai mult. Deci aceste instrumente să fie folosite în administrație pentru a uh, ușura viața cetățenilor. Uh, și dacă lucrurile se simplifică având în vedere complexitatea procesului, nu e rău deloc. Deci lucrurile evoluează în această direcție, dar există riscul ca unii să rămână în urmă de căruță fie din pricina dificultăților tehnice, pentru că n-au o bună conexiune internet, pentru că stau vreo două ore până se leagă la internet, sau a făcut ceva pe internet și a pierdut toată informația pentru că conexiunea internet nu mai funcționează, deci este o mare problemă, dar mai este și așa prăpastie digitală individuală, în sensul că o parte întreagă a populației se îndepărtează de aceste oportunități, rămâne cumva izolată de restul societății. Iată de ce, în cadrul e-guvern sau guvernanță, uh, în această dezbatere se pune problema rezolvării problemei, deci cu prăpastia digitală, dar nu numai de aici, ne îndreptăm Um, spre alte orizonturi și spre o dezbatere încă și mai amplă și aici intervine problema cu democrația sau e-democrația. Colegul Ramon vorbește despre de e-guvernanță, ceva deosebit pentru Uniunea Europeană, deosebit de important, deoarece avem 28 de state membre, dar nu numai, probabil că și sperăm că și alții ni se vor alătura aproape 500 de milioane de locuitori și dacă dorești să îi consulți pe toți, pe cetățenii de rând și sau pe experți, părți interesate, dacă vrei ca toată lumea să fie consultată, numai pe internet se poate petrece asta. Știu că la consultările publice pe internet suntem încă în faza copilăriei. Ehm, există un mare potențial de creștere aici. Ehm, o mare capacitate de a înțelege cum să procedăm mai bine, cum să organizăm mai bine lucrurile, astfel încât să evităm ca numai anumite subiecte de interes specific să fie auzite și restul tematicilor să rămână cumva uh, în afara discuției pe plan european. Astfel, cred că folosirea optimă a acestor instrumente inclusiv pentru inițiativa cetățenească, ca ea să fie simplificată și mai ușor de folosit și asta face parte din aceeași tematică. În sfârșit, tema e democrației este mai complexă. De ce? Instrumentele digitale, tehnologice, ne permit să ne gândim la anumite forme de democrație directă care, într-un fel, se opun principiilor tradiționale ale democrației participative. Noi avem un caz unic uh, în Europa, poate chiar în lume, nu știu, în Europa, avem un caz, așadar, unic de democrație reprezentativă și directă care conviețuiesc destul de bine. Mă refer la cazul Elveției. În această țară există, bineînțeles, acele instituții democratice, alese, reprezentative și sunt și puternice și un sistem direct de democrație directă, participativă, foarte bine organizat, care permite cetățenilor care în diverse feluri pot să se exprime, să-și exprime opinia ajungând chiar la situația în care ei pot să schimbe Constituția, să modifice Constituția cu o inițiativă uh, cetățenească. Deci, iată, e o țară mică cu o mare și îndelungată tradiție democratică și în ciuda acestor lucruri există spectrul uh, posibil al unor derapaje democratice, pentru că lucrurile se schimbă. Apare populismul populismul este de fapt în expansiune și mai ales în perioada de criză economică. După marile crize economice, economică, știm bine că întotdeauna democrația este în pericol. Democrația riscă mult din cauza uh, crizei economice, o criză economică pe care de altfel o trăim în continuare, de care nu am scăpat încă. Deci, iată, și asta chiar într-o țară așa de solidă cum este Elveția. E bine, în Elveția încă nu s-a ajuns la acest mecanism online, dar poate ușor să se ajungă acolo și iată consecințe nedorite, uh, periculoase, pe fondul crizei. Când totul merge bine, poporul dă dovadă de bun simț, aș spune, dar când lucrurile merg prost, s-ar putea ca să existe niște alunecări periculoase, uh, niște încălcări uh, clare ale drepturilor minorităților și așa mai departe. Iată, să fim vigilenți. E o problemă pe care cu siguranță o vom întâmpina și atunci când vom dezvolta instrumentele de e-democrație, mai ales pe un continent cu o paletă atât de vastă de tradiții culturale. Asta, bineînțeles, nu trebuie să ne împiedice să experimentăm și să ne gândim și să înțelegem ce se întâmplă. Doamna Smineri vorbea despre acel, acea abordare de sus în jos. Eu sunt uh, un produs al culturii uh, locale, regionale, deci de la bază. Înțeleg foarte bine asta. Nu înseamnă că ceva ce vine de jos, în condițiile în care vorbim numai despre o prezență pe internet, fără anumite filtre și anumite garanții care apar în mod firesc atunci când se stabilește un dialog normal și atunci când se respectă minoritatea ca atare. Atenție, deci, în ce măsură acest tip de prezență poate să fie periculoasă. Și Bineînțeles că asta nu trebuie să ne împiedică să, împiedice să nu aplaudăm anumite experimente spontane de e-democrație. Încă o dată, problemele pot să apară de unde ne așteptam. Așadar, trebuie să lucrăm în continuare și ar fi interesant dacă acest gen de experimente ar putea să continue. Iată de ce îi sugerez lui Ramon ca în documentul pe care îl are în pregătire să se gândească să inițieze, să inițiem niște astfel de experimente, mecanisme de democrație directă. Deci instrumente noi, instrumente uh, pionier, pe care că nu le cunoaștem cu toții, care ar putea, bineînțeles, să funcționeze, dar care ar putea să ne pună și în fața unor probleme pe care va trebui cu siguranță să le rezolvăm. Bineînțeles că comportamentul uh, sau psihologia maselor uh, sunt subiecte pe care le cunoaștem și pe care le-am văzut uh, în mișcare în anii 30 și se poate întâmpla așa ceva și online, pe internet și se poate întâmpla acest lucru repede pentru că probabil nu există suficiente limite sau un cadru care să fie impuse unui astfel de demers? Bineînțeles că nu putem să împiedicăm această evoluție, nu putem să restrângem numărul de instrumente, dar haideți să vedem noi ce fel de experimente pot să fie puse pe picioare pentru a se garanța democrație. În orice caz, democrația nu există în lipsa înfruntării între diferitele argumente uh, dar nu există nici în, uh, fără a respecta uh, drepturile minorităților. Încă un uh, lucru fundamental pentru democrație. Și deci, iată, aici este riscul principal pe care îl avem în față când vine vorba de aceste mișcări aflate la începuturile lor. În acest sens, uh, inițiativele Parlamentului sunt deosebit de importante. Și iată de ce este important că noi, Comisia AFCO, am început să ne gândim la asta. Nu e prima dată, nu e ultima dată când vom mai vorbi despre acest lucru, însă este important ca să începem să facem, uh, să avem acest, uh, această dezbatere și să înțelegem acest gen de experimente pentru a înțelege toată gama de tematici care se uh, poate pune într-un astfel de context. Vă mulțumesc foarte mult! Panu posłowi sprawozdawcy przede wszystkim i wszystkim uczestnikom Vă mulțumesc! Aș dori să mulțumesc în mod particular raportorului, dar și raportorilor din umbră. Am senzația că ne apropiem um, foarte rapid de găsirea unui consens. Desigur, va trebui să examinăm propunerile concrete privind o participare politică mai largă și în ceea ce privește calendarul. Înainte de a vorbi despre calendar, dau din nou cuvântul raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, permiteți-mi să mulțumesc și eu colegilor pentru uh, contribuțiile lor, care sunt uh, fiecare în parte foarte uh, prețioase. Mi le-am notat pe toate. Domnul Șoflin, domnul Preda, colegul din uh, partea PP din Franța. Cred că o să insist asupra unor idei mai mult și documentele pe care le-am primit astăzi din partea Departamentului de Studii al Parlamentului European vor fi foarte utile pentru prima uh, variantă a raportului. Mi-ar fi plăcut să intru în detalii mai profunde cu doamna, cu doamna Spinelli și sper că noua variantă a textului va reuși să răspundă uh, unora din uh, îngrijorările dumneavoastră. Trebuie să discutăm această idee prezentată de dumnei ca acest raport să analizeze cauzele profunde ale euroscepticismului, îndepărtării față de ideea europeană. mi plăcea foarte mult să putem discuta uh, asemenea idei, pentru că sunt idei foarte importante. Însă aș dori să mă adresez uh, Barb- Barbarei și să îi spun că acest raport nu poate fi atât de ambițios. Nu putem să rezolvăm toate problemele democrației recurgând la tehnologie. Trebuie să fim uh, foarte precauți, așa cum a spus și uh, Mercedes și Barbara, cred că și tu ești de acord cu mine această problemă a reapariției sentimentelor naționaliste din Europa se manifestă prin uh, intermediul diferitelor mișcări cetățenești, uh, Brexit și așa mai departe. Și este o sarcină imensă să încerci să rezolvi această temă prin uh, raport. Prin raportul meu eu încerc să discut posibilitățile uh, oferită de tehnologie de a îmbunătăți funcționarea democrației. Este păcat că nu avem această posibilitate prin acest uh, raport, însă sunt sigur că într-un moment uh, ulterior vom avea ocazia să discutăm uh, punctele amintite de tine, uh, în uh, partea uh, introductivă a unui raport, nu în partea dispozitivă. Și în fine, domnule președinte, aș dori să spun că încercăm să găsim un echilibru potrivit, așa cum a spus domnul Anderson uh, foarte oportun, între oportunități și riscuri. În funcție de unde se pun accentele, raportul poate fi interpretat într-un fel sau în altul. Dacă insistăm prea mult pe riscuri, um, subminăm poate posibilitățile. Dacă insistăm prea mult pe posibilități, spunem că totul va fi extraordinar și ignorăm um, riscurile reprezentate de prăpastia digitală, de divergențele teritoriale, de folosirea în mod abuziv a informațiilor. Deci dacă nu vom găsi calea de mijloc echilibrul potrivit. Um, raportul um, nu va fi mai mult decât uh, niște cuvinte frumoase, dar goale. Eu mi-aș dori să găsim echilibrul uh, potrivit pentru a putea uh, demara o dezbatere pe un subiect care este foarte nou, așa cum a spus domnul Șeflin. Și este un subiect care va avea o relevanță și în viitor. Am citit uh, de curând un raport care spune că cei născuți în zilele noastre este posibil să trăiască până la 150 de ani. Și ce doresc uh, să spun cu, cu acest lucru? Ei bine, nu știm cum va arăta uh, viitorul. Dacă va fi respectată această, acest progres geometric tehnologic. Deci eu o să încerc să redactez un document care sper că se va, se va bucura de sprijinul colegilor noștri. Cei care nu uh, vor fi de acord vor putea depune amendamente și aștept uh, contribuții din partea tuturor grupurilor politice. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și eu sunt convins că acest raport uh, va contribui la găsirea unor propuneri foarte concrete în ceea ce privește calendarul. 29 septembrie este data în care vom uh, discuta proiectul de raport. Pe data de 13 octombrie, până, până în 13 octombrie pot fi depuse amendamente. Și acum mergem mai departe la punctul 9 de pe ordinea de zi, capacitatea bugetară pentru zona euro. Discutăm un uh, proiect de aviz și amendamentele depuse acestui proiect de aviz. Un prim schimb de opinii a avut loc deja în luna aprilie. Domnul Paolo Orangel este înlocuit de domnul Preda și o să-i dau cuvântul acum. Thanks a lot. So, um, I will read the... Vă mulțumesc. O să, vă, o să citesc uh, textul pe care l-am uh, primit din partea colegului nostru, din partea domnului Irangel, care ne spune că o prima variantă a proiectului de aviz a fost uh, discutată la ultima reuniune a Comisiei AFCO subliniază faptul că crearea unei capacități bugetare pentru zona euro în cadrul Uniunii Europene este necesară pentru a finaliza Uniunea economic, uh, monetară europeană. Din punctul de vedere al conținutului, domnul Rajel precizează că în proiectul de aviz își exprimă sprijinul pentru crearea unei capacități bugetare a zonei euro și a, a, aduc, a, aduc, face trimitere la obligațiile care decur din, din tratat, articolele 310, 311, 312 și de asemenea posibilitățile oferite de aceste articole și alte articole din tratate și normele din regulamentul uh, privind cadrul financiar multianual atrag atenția asupra, necesitatea, asupra necesității de a exista o legitimitate democratică, de atragere la, la răspundere pe cei responsabil uh, responsabili, relații, asupra relațiilor între zonele, zona euro și statele care nu dețin zona euro. Până pe 7 iunie au, trebuit să fie, au, au putut fi depuse amendamente, 86 au fost depuse și au fost uh, trimisă pentru a fi uh, tradusă și concluzia domnului Rangel este următoarea. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente și promit că le voi examina pe toate, încercând să găsesc un uh, text de compromis. Votul este prevăzut pentru data de 12 iulie și voi uh, transmite invitație raportorilor din umbră pentru a uh, discuta înaintea acestui vot în funcție de calendarul comisiei, desigur. Vă mulțumesc. Alături de noi este doamna Pervonș Beres, raportoarea din partea Comisiei Econ, care îi dau cuvântul. Uh, mulțumesc. Mulțumesc uh, membrilor uh, Comisiei AFCO care s-au implicat și au depus amendamente. Am putut să le citesc constat că există diferite categorii de propuneri uh, și sunt convinsă că domnul Rahel va ști cum, cum să aleagă între ele și să-și echilibreze raportul. Din punctul meu de vedere, anumite amendamente nici măcar nu pot să fie primite pentru că contestă existența euro. Deci n-au cum să facă parte din amendamentele de compromis, cu riscul de a diminua uh, impactul acestui raport. Și există multe amendamente apropo de condițiile de organizare în Parlament, însă ar trebui să vedem clar care este punctul de vedere AFCO, pentru că la Comisia ECON avem nevoie de punctul de vedere al Comisiei AFCO. O serie întreagă de amendamente vor permite Comisiei AFCO să prezinte o poziție cât mai uh, um, utilă cu putință. Există și amendamente care cer um, o modificare a um, funcționării conferinței uh, președinților, de o modificare a funcționării zonei euro Unele amendamente introduc noțiunea uh, trezoreriei, care de altfel apare și în raport. Vreau doar să vă atrag atenția asupra faptului că de când uh, împreună cu Reimer, uh, Reimer Berge am început să scriem acest raport, ne-am dat seama că între ideea unui fond monetar uh, european sau un fisc european va trebui la un moment dat să alegem. Și abordarea care mi se pare că corespunde uh, cu ce vrem noi, este cea a fiscului european. Alte două puncte pe care vreau să le evoc. Să știm dacă vrem să fim arbitri unui concurs de frumusețe între uh, o revizuire a tratatelor sau nu. La Comisia Econ, noi nu suntem competenți, este competența Comisiei Econ, dar pentru noi cel mai important era să ne gândim la toate alternativele posibile fără a vedea dacă tratatele trebuie modificate sau nu, pentru că vor exista și alte rapoarte care tocmai vor aborda acest subiect. Un alt subiect evocat de mai multe amendamente, cel al impactului acordului din februarie dintre Consiliul European și Regatul Unit. Din acest punct de vedere, vedem foarte bine că chestiunea monedei unice a UE, euro fiind moneda unică a UE, este o chestiune care, spus așa în mod diplomatic, a fost abordată de acordul din luna februarie. În rest, Stau da, la dispoziția colegului Rahel uh, și voi aprofunda discuția și cu colegul Böge. Dar cred că v-am dat deja câteva indicații clare a felului în care uh, văd eu aceste amendamente. Bardzo dziękuję pani poseł Beres pośród raporterów. Vă mulțumesc foarte mult. Văd că doamna Bresa este prezentă. Doriți să luați cuvântul, doamnă Bresa? De, <laughs> plus vous, trois. <laughs> Am rămas numai doi sau trei în sală. Credeam că s-a terminat discuția. Calitatea contează cel mai mult. Dziękuję obu sprawozdawcom. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc ambilor raportori. Impresia mea este că acest raport este legat de raportul domnului Brock și a doamnei Bresso privind zona euro și structurile acesteia. Următorul pas, din punct de vedere procedural, va fi votul în data de 12 iulie în Comisia uh, AFCO și în 21 septembrie comisiile competente pe fond pentru bugete și uh, econ vor trece și ele la vot. Trecem acum și la punctul 10 de pe ordinea de zi, un uh, raport de punere în aplicare a programului Europa pentru cetățeni. Este vorba de continuarea unui program numit Europa cetățenilor. Acum este vorba de programul Europa pentru cetățeni 2014-2020. Acest uh, program are două părți, uh, avea, avea două uh, părți componente esențiale în perioada 2014-2015, deci în ultimii doi ani. Perioada în care programul acoperă două sectoare, înțelegerea Uniunii Europene, istoriei acesteia și diversității europene și promovarea cetățeniei europene pe lângă îmbunătățirea condițiilor participării civice și democratice la nivelul Uniunii Europene. Mie îmi revine sarcina de a redacta un aviz la uh, raportul de care se va ocupa Comisia competentă pe fond Comisia pentru Cultură. Astăzi avem posibilitatea unui uh, schimb de opinii preliminar pe această temă. Avizul nostru cred că ar trebui să fie unul uh, succint care să se refere la aspectele care țin de competențele Comisiei a cetățenia europeană, viitorul uh, democrației, participarea și exercitarea uh, drepturilor politice în Uniunea Europeană. cred că acest aviz va conține nu doar uh, rezumatul punerii în aplic- aplicare acestui program pe perioada 2014-2015, dar va uh, conține și recomandări uh, legate de punctele care țin de competențele Comisiei AFCO. Va fi vorba de recomandări tematice care să susțină participarea politică în Uniunea Europeană. Eforturile noastre cred că ar trebui să aibă un caracter integrat, pentru că în urmă cu câteva ore am, uh, am pus uh, capăt uh, dezbaterii acestei teme și în urmă cu câteva minute am discutat raportul privind e-democrația și în acest context cred că ar trebui să avem un impact mai mare asupra programelor educaționale și de informare a cetățenilor europeni mi-aș dori ca avizul nostru să includă câteva câteva condiții, uh, precondiții pentru buna funcționare acestor, uh, acestui program în anii viitori. Așa consider eu că ar trebui să, să arate acest aviz. Pe data de 29 septembrie vom discuta proiectul de aviz pe data de 11 octombrie. Până pe data de 11 octombrie pot fi depuse amendamente și în luna noiembrie uh, va avea loc votul în Comisia uh, pentru Cultură Dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nimeni. Deci am adoptat calendarul în forma sa propusă și putem trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. Doamna Breso, doriți să luați cuvântul? Yeah. On, on the previous, uh, yeah. Madame S'il vous plaît. Ok, thank you. S'il vous plaît, Madame Sarbu. Mă rog, doamna Sârbu, aveți cuvântul. Uh, so, <laughs> ok, it's my, <laughs> no. Uh, so we have Romanian translation. Cred că avem interpre- interpretarea în limba română. Mulțumesc. Uh, mulțumesc uh, încă o dată pentru oportunitate. Uh, Aș vrea ca mai mult în această perioadă, datorită referendumului britanic privind ieșirea din Uniunea Europeană, să ne gândim cum să aducem Europa mai aproape de cetățeni. Din păcate, Uniunea este încă percepută ca o entitate îndepărtată și inutilă de către segmente importante de populație și în mai multe state membre, faptul că beneficiile uh, legate de apartenență la Uniunea Europeană nu sunt prezentate publicului a dus naștere unor mișcări anti-Uniunea Europeană. De aceea cred că acest program este de o importanță crucială. Programul Europa pentru cetățeni a fost creat în anul 2006 și mă bucură faptul că de la înființare numărul proiectelor a crescut. Acesta a permis până acum dezvoltarea și sprijinul unor acțiuni inițiate de diversi actori non-profit, a recunoscut importanța organizațiilor societății civile și contribuția acestora la constituirea cetățeniei europene. Aș vrea să subliniez de asemenea faptul că înfrățirea între orașe ca formă de cooperare europeană a dus la mai multă deschidere, la dezvoltare de relații durabile între diferite comunități, dar și la proiecte de succes. Cred că este esențial ca în viitor să prevedem alocări bugetare mult mai consistente pentru ca acest program să poată fi exploatat la potențialul său maxim, mai ales având în vedere că Uniunea se află la un moment de cotitură. Existența proiectului european și continuarea construcției europene va fi garantată doar dacă vom reuși să creăm o identitate europeană, un simț al apartenenței și valori comune. Totodată, cetățenii trebuie să fie mai implicați în dialogul legat de politicile publice ale Uniunii Europene, iar realizările Uniunii ar trebui promovate mai eficient. Aș dori în ultimul rând să cer Comisiei ca în viitor să se asigure că acest program va fi mai ușor de accesat de către cetățeni, autorități locale și societate civilă. Aștept proiectul de aviz și sper la o colaborare cât mai bună cu raportorul. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo. Czy, czy jeszcze ktoś z Państwa w tej sprawie? Dziękuję. Vă mulțumesc. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Vă mulțumesc. Și eu cred că dacă împreună vom depune eforturi, vom reuși să redactăm un aviz de calitate și eu cred că avem nevoie de un acces mai bun la resurse pentru că o simplă privire de o simplă examinare a modului în care aceste programe au fost puse în aplicare ne arată că um, ONG-urile au primit 100% din, din fondurile cerute, însă participarea și contribuțiile financiare de, de pe plan național sunt mult mai reduse și cred că și principiul subsidiarității ar trebui să se aplice și în acest punct de vedere. Acest program în sine uh, promovează aspectul diversității și ar trebui să țină seama, în mod evident, și de situația națională, de contextul local. V-am prezentat deja calendarul, următoarea etapă, va fi reprezentată de discutarea proiectului de aviz în data de 29 septembrie. Vă mulțumesc foarte mult și acum putem trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, ultimul. Este vorba de discutarea unei propuneri de regulament al Parlamentului European privind normele care permit Parlamentul European să-și exercite dreptul de anchetă, ne aflăm într-o situație relativ complicată. Ținând seama de faptul că până acum Consiliul European nu a colaborat cu noi, calendarul prevede o reuniune cu reprezentanții uh, Comisiei și a Consiliului mm, pe parcursul lunilor septem- uh, septembrie și octombrie și aș dori să dau cuvântul raportorului pentru a ne explica pe scurt care este situația actuală și care sunt recomandările sale. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succint posibil, pentru că am mai luat cuvântul pe, aceas, pe acest subiect de mai multe ori. De asemenea, am avut o reuniune a, cordon, a coordonatorilor de dimineață, prezidată de doamna Hübner, ocazia cu care am discutat propunerea făcută de mine împreună cu raportorii din umbră. Ce doream să spun este că după 18 luni de la momentul în care comisia noastră a început să lucreze pentru a ajunge la un acord cu comisia și Consiliul privind um, normele care guvernează um, dreptul uh, de anchetă al Parlamentului European. Deci, după 18 luni, nu am reușit să începem negocierile cu Consiliul sau cu Comisia și motivul principal este reprezentat de convingerea Consiliului că dacă Parlamentul nu dă dovadă de disponibilitatea de a modifica articole vis-a-vis -vis de care se uh, manifestă obiecții legale uh, serioase din partea Consiliului, atunci nu are rost să înceapă discuțiile. Raportorii din umbră, împreună cu mine, am decis să supunem acest subiect spre dezbatere coordonatorilor și președintelui Comisiei pentru a putea vedea care ar putea să fie un răspuns uh, față de poziția Consiliului. Există patru posibilități pe care le-am uh, menționat uh, de dimineață, deci nu o să intru în detalii. În primul rând, este vorba de trimiterea unei scrisori de protest semnate de doamna Hübner, președintelui Parlamentului, domnul Schulz, exprimându-ne nemulțumirea față de faptul că nici Consiliul, nici Comisia nu au reușit să înceapă negocierile, deși sunt, ar, fi, ar fi obligați, din punctul nostru de vedere, să poartă aceste dezbateri, discuții cu Parlamentul European pe marginea unui subiect care se regăsește în dreptul comunitar. Deci, doamna Hübner va scrie președintelui Schulz plângându-se de această situație și cerând un răspuns politic din partea Consiliului și Comisiei. A doua posibilitate este de a organiza o reuniune a Comisiei AFCO, invitând reprezentanții Consiliului și ai Comisiei, astfel încât reprezentanții acestor două instituții să ne prezintă poziția noastră vis-a-vis -vis de Uh, cererea noastră de a începe, aceste, uh, a începe acest dialog, dialog la care să poată participa și reprezentanții parlamentelor naționale. O a treia opțiune este să ne adresăm președinției țărilor de jos. Doamna Hübner a început deja această procedură, s-a întâlnit cu, cu ambasadorul țărilor de jos. Uh, am, redactat, am început să redactăm un document neoficial care cuprindă poziția Parlamentului European și disponibilitatea de a modifica câteva articole, ceea ce ar permite Consiliului să înceapă acest, acest dialog cu Parlamentul European. Apoi, mai există și o altă posibilitate, dacă serviciul juridic consideră că ar fi o idee bună, am putea să ne adresăm Curții Europene de Justiție, care ar putea adopta o sentință prin care să oblige Consiliul să intre într-un dialog cu Parlamentul. Cam atât, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea celor patru opțiuni posibile. Am discutat de asemenea și am convenit cu ocazia reuniunii coordonatorilor aceste opțiuni. Nu cred că, nu văd pe nimeni altcineva care dorește să ia cuvântul. Nu pot decât să-mi exprim și eu acordul. Sper că ne vom revedea cu bine după pauza de vară, în septembrie sau în octombrie, pentru a discuta acest subiect împreună cu reprezentanții ai Comisiei și ai Consiliului. Uh, există ceva la diverse? Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o seară plăcută.